report on gender mainstreaming in the work of the European Parliament. I um, we start with uh, the rapporteur. You have the floor for four minutes. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Obiectivul final de gender mainstreaming este un instrument pentru a obține o adevărată egalitate de gen în societatea noastră și pentru a ajunge la un asemenea rezultat E nevoie de idei concrete pentru a implementa egalitatea de gen, care să ajungă la mintea și sufletul oamenilor. Egalitatea de gen trebuie să devină o parte integrantă a vieții noastre. Dar acceptanța înseamnă schimbări importante de mentalitate și comportament, nu doar care vizează tratamentul aplicat femeilor, ci și care uh, vizează înțelegerea um, uh, între oameni în general. Uh, Implicațiile sunt profunde și acesta este motivul pentru care în continuare lumea se opune acestui principiu. Femeile sunt cele care conduc această discuție și întreprind pașii necesari pentru a oferi o bază pentru pașii necesari în obținerea egalității de gen și transformarea egalității de gen într-o realitate. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor care au contribuit la acest raport, care au uh, contribuit într-o manieră constructivă și echitabilă, Julie Ward, Sirpa Pietikainer, Leonora Forența și Monica Mana. A fost o cooperare productivă, orizontală și acum avem drept rezultat un uh, text echilibrat. Dar, pentru opinia publică, perspectiva de gen în continuare este un concept contestat. În termeni practici, conceptul înseamnă că integrarea perspectivei de gen în pregătirea și designul și implementarea și apoi monitorizarea și evaluarea politicilor este ceva cu totul nou. Pentru asta e nevoie de modelarea programelor în așa fel încât să promoveze egalitatea între bărbați și femeie. Raportul vine cu motive absolut necesare pentru uh, restructurarea realității. Cele trei motive pentru care trebuie să integrăm perspectiva de gen sunt următoarele. În primul rând, e vorba de un proces pentru promovarea egalității de gen în domeniul politic și nu există nicio politică scutită de această obligativitate, pentru că avem un efect orizontal la nivel politic. Apoi, mă refer la reprezentarea bărbaților și femeilor în politică și că, într-adevăr, uh, în funcție de cum sunt reprezentate cele două sexe, e influențat rezultatul politic. Și, nu în ultimul rând, Parlamentul, în urma mai multor rezoluții pentru integrarea perspectivei de gen, a creat o structură de gen, dar analizele ne arată că sistemul este fragmentar și nu foarte eficient. A sosit momentul să luăm măsuri corective și să dăm feedback eficient printr-un mecanism corespunzător pentru a evita situația în care rezoluția rămâne la nivel declarativ. Pentru a promova egalitatea de gen înseamnă mai întâi să conduci prin puterea exemplului și să arăți cum se fac lucrurile. Egalitatea de gen, perspectiva de gen sunt principii înscrise în tratat și dacă instituțiile europene nu sunt cel mai bun exemplu de implementare la acest capitol, atunci cine? De aceea am vrut să creăm o rețea interinstituțională cu Consiliul și cu Comisia în acest scop. Cred personal că ar trebui să avem în vedere cum măsurile politice sunt influențate de perspectiva de gen și să înțelegem mai bine cum și bărbații și femei ar putea beneficia de pe urma egalității de gen. Parlamentul European este departe de a atinge obiectivul acesta și sper că acest raport să fie un instrument de sensibilizare în așa fel încât să ne ajute să ajungem în etapa implementării unor obiective din ce în ce mai ambițioase. Mulțumim, doamnă raportor! Trecem direct la procedura Catch the Eye. Mulți s-au înregistrat la cuvânt. În teorie am, avem doar 5 minute. O să permit mai multe intervenții decât atât, dar vă rog să fiți subcinți ca să poată vorbi cu toții. Doamna Sergiova. Já bych chtěla poděkovat paní zpravodajce Mlinár za předložení zprávy, protože do mě... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să-i mulțumesc doamnei Mlinar pentru prezentarea acestui raport Cred că este foarte important ca Parlamentul European, așa cum a spus dânsa, să dea exemplu. Ar trebui să arate care sunt oportunitățile oferite femeilor politicieni în toate pozițiile în Parlamentul European. Mai este foarte multă muncă de făcut și de aceea eu cred că ierarhia de top a Parlamentului European, conducerea instituției, ar trebui să ia în considerare acest lucru, să fie cel puțin 40% um, femei în uh, um, topul uh, conducerii instituției. De asemenea, trebuie creat un mediu favorabil pentru ca femeile să poată să desfășoare această activitate. Uh, sunt și elemente cu care nu sunt de acord, cum ar fi faptul că perspectiva de gen ar trebui să facă obiectul unor uh, cursuri de formare, că fiecare comisie ar trebui să aibă un plan de acțiune. Eu cred că ar fi mult prea multă muncă administrativă și nu ne-ar ajuta să atingem obiectivele. Dacă aceste propuneri și amendamente sunt adoptate, nu voi putea vota pentru acest raport. Mulțumesc. Tocmai v-am uh, rugat să încercați să fiți cât mai succinți, astfel încât să poată lua cuvântul tot mai, cât mai multe persoane. Doamna Ward. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Astăzi e ziua mea de naștere. Mâine, 8 martie, este ziua internațională a femeilor. Și, întâmplător, este și ziua mamei mele. Și sunt foarte mândră că în uh, aceste zile atât de uh, prielnice sărbătorim uh, lupta de generații a femeilor pentru egalitate și în aceste zile Parlamentul va vota un raport la care am fost coautor. Un raport care promovează cele mai, mari, cele mai înalte standarde și uh, stabilește cele mai bune practici pentru uh, egalitatea de gen la nivel instituțional și interinstituțional. De la înființarea sa, drepturile femeilor și și uh, egalitatea de gen au stat în inima uh, proiectului european. Deci uh, e foarte bine că de Ziua Internațională a Femeilor analizăm ce facem de fapt aici și cine ia deciziile și dacă putem să ne vedem reflectate în structurile puterii această egalitate de gen și integrarea perspectivei de gen necesită eforturi atât din partea bărbaților cât și din partea femeilor și salut acest raport. Doamna Tomași vei drutveni i politički angažman žena jer bismo na taj Trebuie să ne implicăm mult mai mult în politică și societate femeile, trebuie să se implice mult mai mult, doar astfel vom obține politici sociale mai bune care să fie implementate în beneficiul ambelor sexe. Eu cred că ar fi util să le ajutăm pe femei să se descurce mai bine în mediul de afaceri. Iar întreprinderile ar trebui să aibă o bază de date extinsă de talente care să le ajute pe femei să progreseze. Instituțiile europene trebuie să conducă prin puterea exemplului și să capaciteze femeile, să le ajute să ajungă acolo unde își doresc. Din păcate, eu însă nu pot să uh, susțin acest raport, fiindcă merge într-o direcție greșită. În viața mea n-am auzit o propunere mai proastă pentru armonizarea uh, vieții personale cu viața, uh, uh, uh, viața de muncă. Nu se poate așa ceva. Nici regimurile totalitare nu încearcă să facă asta și asta explică deja multe doamnă președinte. Eu, uh, din potrivă față de antivorbitoarea mea, vreau să mă alătur întru totul uh, raportoarei doamnei Mlinar și sper că acest raport va fi uh, votat cu mare majoritate în Parlament, așa cum s-a întâmplat în Comisia FEM, mâine de Ziua Internațională a Femeii, pentru că se vede că e nevoie mare uh, de uh, o mai bună integrare a perspectivei de gen în acest Parlament, fie că e vorba de uh, președinții de comisii sau de uh, femeile din administrație. E nevoie de un, uh, o evaluare de impact care să ține cont și de dimensiunea de gen a deciziilor pe care le luăm în Parlament și e nevoie de asemenea de o uh, execuție, o planificare și execuție a bugetului uh, care să ține cont de dimensiunea de gen. De asemenea, după votul de mâine, este foarte important ca după vorbele frumoase să, urmează și, să urmeze și faptele și să se pună în aplicare recomandările, mai ales consolidarea uh, rețelei pentru uh, egalitatea de gen și uh, includerea în regulamentului de procedură a amendamentelor uh, de gen. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Tonț! seveda se želim najprej zahvaliti poročevalki za dobro opravljeno delo in. mulțumesc pentru buna activitate pe marginea acestui raport. E poate o coincidență faptul că mâine e Ziua Internațională a Femeii. Eu cred că ar trebui să abordăm aceste subiecte și în alte zile obișnuite. Și uh, cred în continuare că există mari dezechilibre în multe sectoare de exemplu, la nivel antreprenorial sau uh, la nivelul reprezentării femeilor în uh, posturile de conducere în marile întreprinderi. Și aici este un mare dezechilibru. Sunt importante schimbările din uh, societate, din politică, cu o mai bună participare a femeii la procesul decizional. Cred că asta ar îmbunătăți eficiența întreprinderilor, de exemplu și este foarte, foarte important ca într-o bună zi să ajungem în momentul în care să nu mai fie nevoie de cote. Mulțumesc, doamna Riz. Mulțumesc, doamna președinte. Cuestión solamente de Impactul pe care îl are această politică publică este extrem de important. Vorbim despre modernizarea societății noastre și Politicile publice trebuie să promoveze egalitatea de șanse între uh, genuri. Este vorba de dreptate socială până la urmă și de demnitatea omului. Trebuie să avem o abordare bazată pe gen și salut foarte tare această rezoluție care solicită Parlamentului European să-și analizeze uh, evaluările de impact în ceea ce privește genul. Uh, pentru că astfel uh, societatea noastră va fi mai transparentă, mai eficientă și va profita mai bine de resursele pe care le are și ar duce la o mai mare democrație. Deci salut foarte uh, mult această rezoluție. Mulțumesc, domnul Seribrec. Mulțumesc, doamnă președinte. Am citit acest raport și sunt uh, uimit Uh, sunt niște absurdități aici. Se cere de exemplu, integrarea perspectivei de gen, care să ia în considerare uh, starea de bine a tuturor uh, minorităților, inclusiv uh, LGBT, și uh, a tuturor identităților de gen, femei, bărbați și a altor identități. Uh, ce fel de identități, uh, oare, mă întreb, uh, sunt cele la care se gândește raportoarea? Uh, Uh, nu e vorba aici de bărbați și femei. Se, uh, utiliz, se spune și că are un impact pozitiv utilizarea limbajului uh, neutru pentru din perspectiva genului, colegi, dragi colegi de la Femis, Comisia FAM, eu cred că nu sunteți serioși. Fiecare dintre noi înțelege natura uh, uh, egalități între femei și bărbați. Și de aceea vă rog să susțineți amendamentul 4 la votul de mâine, care reprezintă o alternativă la acest raport. Mulțumesc! Doamna Petir. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doamnă președinte, vreau să vă urez la mulți ani pentru mâine, de Ziua Internațională a Femeii. Din păcate, acest raport nu va face ca această zi să fie mai fericită, nu va murătăți situația femeilor, nu ne va ajuta să valorificăm munca de acasă în fața muncii la locul de muncă, nu va reduce discriminarea. Acest raport va face din Comisia FAM o supercomisie superioară în fața altor comisii care încalcă procedurile legislative uh, ale Parlamentului. Acest raport, din păcate, uh, va genera noi proceduri, nouă birocrație și ne va oferi mai puțină Europa, mai puțină transparență și mai puțină grijă față de problemele femeilor. Din, femeilor, din păcate, nu pot vota pentru acest text. Mulțumesc. Doamna von Stork. Um da, este vorba aici de punerea în aplicare a ideologiei de gen în organizațiile interne ale Parlamentului eh, European. Uh, acest raport cere niște orientări pentru uh, administrație astfel încât uh, uh categoriile sexuale, uh, categoriile de minoritate sexuală să fie uh, susținute. Nu trebuie să comentăm acest lucru pentru că e clar că sunt două avantaje. E clar că se vor irosi și se irosesc în momentul de față Uh, bani pentru ideologia de gen și uh, acest uh, text nu face decât să um, confirme toate prejudecățile care circulă despre Parlamentul European. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să o felicit pe doamna Ward de ziua domniei sale și să îi spun că și eu sunt născut în aceeași zi cu mama domniei sale. Uh, Uh, eu am intrat în Parlamentul European în 1973 uh, și la momentul respectiv în Parlamentul Irlandez, mă scuzați. Și în momentul respectiv, uh, femeile care lucrau erau nevoite, atunci când se mai uitau, erau nevoite să se retragă. Uniunea Europeană a făcut foarte multe încercând să promoveze egalitatea de gen noi tocmai am uh, trecut de alegerile generale și pentru prima oară am avut 25% din candidați femei. Și mulți oameni au fost împotriva acestui lucru. Deși mult mai multe femei au fost alese în uh, diverse posturi decât uh, în trecut. Deci cred că este nevoie de o asemenea abordare pentru a avea egalitate. Mulțumesc, domnule Kelly, ne oprim aici și îi dau acum cuvântul doamnei comisar Jurova. Like Doamnă președinte, stimați eurodeputați, vreau să mulțumesc doamnei Mlinar pentru acest raport cu privire la integrarea perspectivei de gen în activitatea Parlamentului European. Perspectiva de gen și integrarea acesteia reprezintă instrumente esențiale pentru a realiza egalitatea de gen. E vorba de articol, articolul 8 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care spune că în toate activitățile sale Uniunea Europeană va încerca să elimine inegalitățile și să promoveze egalitatea între femei și bărbați. Integrarea perspectivei de gen, așadar, nu este o alegere, ci este o obligație. Toate instituțiile importante, inclusiv Parlamentul European și Comisia Europeană, se confruntă cu provocarea permanentă de a pune în practică integrarea perspectivei de gen și de a-și îmbunătăți în mod continuu eficacitatea. Această abordare duală uh, a acțiunilor uh, privind calitatea de gen și integrarea perspectivei de gen pe de altă parte au a avut succes nu doar la nivel european, ci și la nivel uh, național, regional și local. Comisia urmează această abordare duală și în uh, strategia pe care a publicat-o recent pentru egalitatea de gen 2016-2019. Documentul strategic corespunzător uh, principiului perspectivei de gen subliniază nevoia de a integra această perspectivă în toate politicile, legislațiile și programele de finanțare. Aceasta se traduce în practică prin eforturi constante de a integra perspectiva de gen în toate aspectele intervenției europene. Evaluarea acțiunilor comisiei asupra, evaluarea impactului acțiunilor comisiei asupra femeilor și bărbaților uh, cerând apoi ajustările necesare, astfel încât egalitatea să fie promovată. Pentru a monitoriza pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestor uh, obiective, Comisia va elabora un raport privind egalitatea de gen în 2017. Grupul uh, intraservicii al Comisiei pentru Egalitatea între Femei și Bărbați din DG Justiție și Consumator joacă un rol cheie în implementarea acestui aspect în, la comisie. Și vreau să o felicit și eu pe doamna Ward, să-i urez la mulți ani și, de asemenea, ă, la mulți ani tuturor de Ziua Femeilor pentru mâine. Mulțumesc pentru atenție! Thank you, Commissioner. May I join you in... Mulțumesc, doamnă comisară, și eu mă alătur ă, și urez